trimis de B.S. Davis Vitikainen numărul 712010 pentru sprijinirea unor măsuri uh, mai severe în ce privește aripioarele de rechin și în baza regulilor 1, 2, 3 vor fi trimise documentele destinatarilor și publicate în anexa la procesul verbal al actualei ședințe. Apoi 62 bară 2010, propus de Senesin, Bele, Hannibal, Kelly și Tacula, privind un mai mare sprijin al Uniunii pentru sporturile de bază, semnat de majoritatea membrilor Parlamentului, și în baza regulii 1, 2, 3 o să trimitem destinatarilor și se va publica în textul adoptat de actuala sesiune cu numele anexate la procesul verbal. Domnul Kelly, 30 de secunde. Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Numele semnatarilor, Ivo Belet, Ana Tacula, Mary Hannibal și Ioan Sineșan. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor care au semnat această declarație și este semnificativ că aproape 50% dintre semnatari au fost femei. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru cooperare și în special doamne Ioan Sinișan care vrea și să spună câteva cuvinte. Deci, multe mulțumiri tuturor. Vă urez uh, mult sport cu ocazia Crăciunului. Grazie, passiamo. Mulțumesc. Trecem la declarația scrisă 61-2010 propusă de Brita Thompson, Lien Figueredo, Dali și Botisievici. Uh, una dintre semnatare dorea să spună ceva în legătură cu strategia celor fără locuri.